Voilà, chers collègues. Stimați colegi, vă propun să începem ședința, după cum am văzut deja. Avem uh, niște liste de vot destul de consistente și câteva puncte de discutat înainte. Întâi de toate, avem interpretare în toate limbile, cu excepția finlandezei, bulgarei și croatei. Și avem uh, irlandeză pasivă, de asemenea. Se pare că cineva a trebuit să fie înlocuit în ultimul moment. Nu irlandeză, îmi cer scuze, uh, neerlandeză. Aș putea și eu să... De se poate, deci, vorbi neirlandeză în ședință. Eu nu cred că voi reuși totuși. În ceea ce privește negocierile uh, cu privire la directiva pentru accesibilitate, domnul Coșa nu este aici. Um, am avut în 8 noiembrie un al șaptelea trilog. Negociatorii au ajuns la un acord politic cu privire la această directivă cu privire la accesibilitatea pentru produse și servicii. Iată, deci acesta a fost un punct de informare. Putem să trecem acum direct dacă toată lumea are cartela, a, își cere scuze domnul președinte, am mers prea repede. Îmi cer scuze, doamnă Harkin, spune domnul președinte. Vedeți, că, vedeți ce se întâmplă atunci când te grăbești? Avem, deci, câteva descărcări. Deci voi da cuvântul rapid doamnei Marian Harkin pentru aceste avize. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă ca să putem începe votul la timp. Am șase avize, începând cu implementarea bugetului general, executarea, execuția bugetară. Aici a existat o îmbunătățire susținută în uh, nivelul de eroare în plățile făcute din bugetul UE de la 4,4% în 2014 până la 2,4% în 2017. Cu toate acestea, Există niveluri de eroare estimate mari în ceea ce privește uh, fondurile de coeziune socială și teritorială și economică și în domeniul uh, competitivității pentru creștere și locuri de muncă. Un alt subiect care merită menționat este faptul că cei de la Curtea de Corturi au, au făcut uh, un raport cu privire la 113 uh, proiecte uh, din domeniul coeziunii teritoriale, economice și sociale și uh, Um, majoritatea aveau într-adevăr 65, uh, îmi pare rău, 65% uh, aveau, uh, aveau um, performanță, la restul, din păcate, nu s-au putut face măsurători. În ceea ce privește descărcarea pentru agențiile executive, aici nu am ce să spun, în afară de faptul că s-au făcut progrese în materie de armonizarea soluțiilor IT, și la nivel de sisteme de contabilitate și la nivel de, de administrare. În ceea ce privește cele patru agenții, uh, pot să spun că în privința lor, Curtea de Conturi a spus că tranzacțiile pentru 2017 sunt legale și regulate. Am o observație cu privire la fiecare agenție. În ceea ce privește Fundația pentru Formare, Consilierul lor juridic a fost numit uh, corespondent pentru etică și integritate. Este binevenit acest lucru și se pare că și-au rezolvat și problemele legate de sediu. În ceea ce privește CDFOP, avem o rată de execuție bugetară de 99,95%, foarte mare deci, și au uh, început uh, să depună eforturi și în domeniul digitalizării. Eurofound acum. Mă bucur că ei evaluează posibilitatea de a uh, digitaliza licitațiile și achizițiile publice și că depunerea online și platforma ePrior nu au fost introduse încă. Pentru persoanele care lucrează acolo există o problemă legată de coeficientul de țară pentru Irlanda, care a crescut și mai mult, la 119,8 în 2017 și trebuie să luăm măsuri. EU OSHA. Mă bucur că vor introduce licitația electronică și și-au luat un angajament puternic pentru a preveni hărțuirea, adoptând o politică de protejare a demnității uh, persoanelor apar mai multe detalii în aviz. O ultimă observație cu privire la toate cele patru agenții. Trei din patru au făcut analize cuprinzătoare cu privire la impactul posibil al Brexitului. Uh, la vremea când s-a făcut auditul de către Curtea de Conturi, EU OSHA nu făcuse un astfel, o astfel de evaluare, dar din câte înțeleg problema s-a rezolvat între timp. Aș mai avea ceva de zis, dar știu că ne grăbim și cred că am zis destul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harkin. Văd că domnul Cucan nu este. Domnul Becker. Mulțumesc, domnule președinte. În locul colegului nostru Cucan, Doresc să dau citire unui text pe care l-a pregătit. Deci doresc să mulțumesc raportorului și doamnei Harkin pentru proiectul de aviz. Constituie o bază de lucru foarte bună. Câteva observații scurte pentru punctele 4 până la 9 de pe ordinea de zi. În general, grupul nostru dorește să salute uh, acest management uh, financiar al agențiilor dar cred că este încă nevoie de îmbunătățire, inclusiv în ce privește marja de erori, în ce privește coeziunea economică teritorială și competitivitatea pentru dezvoltarea economică și locuri de muncă. Aici este un prag de 2%. Curtea de conturi a publicat rapoarte speciale pentru anul 2017, care se referă de asemenea la implementarea diferitelor politici pentru 2017, un raport special privind Erasmus Plus, de pildă, și instrumentele de mobilitate ale forței de muncă și uh, proiecte legate de fondurile uh, sociale. Noi reținem câteva sugestii din aceste rapoarte speciale și așteptăm cu interes cooperarea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Din partea socialist, socialiștilor, Domnul Gutierrez sau altcineva? Nu. Din partea ECR, doamna Trebesius. Da. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, raportoarei, doamna Harkin. Grupul ECR uh, își dorește întâi o descărcare de gestiune a diferitelor uh, agenții în momentul în care Curtea Europeană de Conturi a făcut o analiză și are uh, o opinie pozitivă. Acest lucru încă nu s-a întâmplat și uh, Știm, uh, pe de altă parte, că uh, rata erorilor uh, a fost constatată de către Curtea de Conturi ca fiind redusă de la un an la altul. Există însă câteva puncte în legătură cu care noi poate avem o poziție mai critică. Noi dorim să susținem bugetul general Agenția pentru Siguranța Locului de Muncă, de asemenea Fundația pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Muncă și de Viață și Centrul pentru Perfecționarea Forței de Muncă. Aici cred că trebuie să majorăm bugetele câteva elemente specifice, garanția pentru locuri de muncă pentru tineri, pentru combarea șomajului în rândul tinerilor, microfinanțarea întreprinderilor. Um, sunt uh, domenii în legătură cu care noi avem o atitudine critică și sperăm să putem îmbunătăți lucrurile în cadrul conlucrării. Mulțumesc! Domnul Meserici, sau altcineva din partea verzilor? Nu. De la GUE nimeni. EFDD nu. Și domnul Marta nu e prezent. Deci, putem să trecem mai departe. de punerea amendamentelor este până la 6 decembrie la ora 16 și votul în Emple va avea loc în 21-22 ianuarie și votul în comisia competentă pe fond va fi în uh, februarie 2019 și în plenară va ajunge în a doua sesiune din martie 2019. Vă invit, deci, să introduceți cartelele de vot și vom putea astfel să începem voturile. Vom începe cu avizul cu privire la Erasmus. Compromisul 1. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dăm câteva pagini. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineat 1.1, 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 250 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 251 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 252 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și mai dăm câteva pagini. Compromis 9A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la compromisul 9A. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Trecem la compromisul 10 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 276 pentru împotrivă, abțineri, îmi cer scuze, Compromisul 10, îmi cer scuze, spune domnul președinte, dar l-am făcut deja. 276. Da, am vorbit pe franceză-belgiană. 276, deci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, verificăm la 276, deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 281 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verific totuși. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 297. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromis 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromis 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromis 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 303 din anexe pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am, amendament 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, cu amendament oral, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 43 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendament 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai dăm câteva pagini. Și ajungem la considerentul 24, unde avem vot pe părți. Deci 136 prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 138 pentru, a, nu, devine caduc. Se scuză domnul președinte. Deci, compromisul 41 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 42 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 142 pentru. Împotrivă, abțineri. Voi verifica cu permisiunea dumneavoastră la 142. Am închis votul și se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 150 și 151 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendament 152 este vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, la 154 am deschis votul. Am închis votul. În regulă, deci se adoptă. Compromisul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 159 nu votăm, deci trecem la compromisul 46A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 100. 70 pentru, împotrivă. Deci, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm întregul proiect de aviz, vot electronic, am deschis votul. Am închis votul. Uh, se acceptă uh, cu majoritate foarte mare. Felicitări! Nous passons au texte, à l'opinion sur les... Mergem la următorul vot, textul privind drepturile fundamentale. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. O să verificăm electronic. Am deschis votul, amendamentul 16. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18 pentru. Verificăm la 17. Verificăm, am deschis votul amendamentul 17. Am închis votul la 17. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Tot cu apel nominal am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la considerente. Considerentul A, compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, a. Verificăm atunci amendamentul 9, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem acum la vot întregul aviz. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă cu majoritate. Felicitări! Vă propun acum să trecem la următorul vot cu privire la Corpul European de Solidaritate. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dăm vreo două, trei pagini. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3.1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3.2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 127, 128, 129, 130 și 131 nu sunt admisibile. Trecem direct la 132. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 150. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155. Pentru, împotrivă, abțineri,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 se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2.4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6.1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7.1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7.2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8.1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9.1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9.2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9.3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supunem la vot Întreg textul în forma modificată am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Felicitări! Je vous laisse souffler 30 secondes avant de passer Vă las să vă trageți sufletul 30 de secunde înainte de a trece la votul următor. J'en profite pour boire un coup. Ok. Compromis. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trebuie să dăm câteva pagini. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Din nou, trebuie să dăm câteva pagini. Compromisul 4. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Din nou, sărim câteva pagini. cred că va trebui să vă umeziți degetul ca să dați paginile. Bun. Ați reușit? Nu, încă nu, Agnes. Libe 48 nu, compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 419 pentru 419 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul pentru 419. S-a închis votul. Se respinge. 420 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 420. S-a deschis votul pentru 420. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Sărim din nou câteva pagini. Am ajuns la 492. Deci, din nou, un vot cu apel nominal și deschid votul pentru 492. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la 493 voturi pentru,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 Compromisul 7A. Vot cu apel nominal. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 526 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Verificăm 526. Verificăm 526. Închid votul. Bun, exact 20 la 20. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 541 regii 66 și 545 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Împreună regii 67 și 562, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm regii 67 și 562 s-a deschis votul. Închid votul. Se adoptă. 542 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 542, deschid votul.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 Compromisul 23A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolele MV 45 până la jurii 6 uh, sunt toate de competența exclusivă a Comisiei NV. Compromisul 31 pentru împotrivă abțineri cine se abține, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă Câteva pagini mai departe, anex 3 uh, de la NV de la 78 până la 81 țin de competența NV, iar aici referințele 25 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. considerentele 1 A, B, C, noi FEM 3, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 4 A9 46 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 47. Verificăm întâi 46. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul 5A 56 și jurii 7 pentru împotrivă abțineri verificăm. Deschid votul pentru 56 și jurii 7 și Închid votul. Se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 8, 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 62. Jurii 8 și MV4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 caduc. 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 53 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 81 pentru împotriva abțineri se adoptă, FEM 22 pentru împotriva abțineri se respinge. A 82 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm 82. Deschid votul pentru 82. Închid votul. Se respinge. Bugete 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 54A pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 11 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Consideratul 15A și B împreună, 98, jurii 15, FEM 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Libe 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la considerentul 17, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, era cu împreună cu MV8. Cult 18, nu, nu se supune la vot, 110 și regii 13 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, libe 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, în vino pentru, împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, împreună de la 121, 122, 228 și regii 30 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm 121, 122, 228 și regii 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Împreună o... Nu, nu se supune la vot. 58 pentru, împotrivă. Compromisul 58 Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la FEM 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129 pentru. Nu. Caduc. Trecem la un vot împreună 130. Nu? Numai 130. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Verificăm 130. S-a deschis votul pentru 130. Închid votul. Se respinge. 5 pentru, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 20, 136 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 136, am deschis votul. Închid votul. Se respinge. 137 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Libe 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 următoarele devin caduce. Compromisul 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și am ajut la 170 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Jurii 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 176, 177, bugete 13, cultură 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii, da, regii 20 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 179 pentru împotrivă abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 65 pentru, împotrivă se adoptă, 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 66A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Cult 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Libe 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă regii, nu? Cont 12 pentru, împotrivă împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 31, 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 împreună cu jurii 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 32 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar nu toată lumea ridică mâna. Deci verificăm 216, am deschis votul. Închid votul, se respinge. Nu, mă scuzați, spune președintele, se adoptă. Trecem la 217 pentru împotrivă abțineri se respinge. 218 pentru împotrivă abțineri se respinge. Cont 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 ă, ă, a, mă scuzați, 73a, spune președintele. 73a pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 11 până la Libe 29, competență exclusivă a Comisiei Envi. Deci, trecem la compromisul 74 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 227 pentru împotrivă abțineri se adoptă, cont 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Bugete 17 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 229 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Doriți să verificăm 229? Deschid votul pentru 229. Închid votul. Se respinge. A fost uh, egalitate. Compromisul 90 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV30 pentru împotriva abțineri se respinge. Iar votul final, acum deschid votul. Închid votul. En tous les cas, c'était în orice caz, eh, meritați felicitări pentru modul în care am lucrat. Am ajuns la finalul sesiunii de voturi.